Dear colleagues, we will start with the committee, please. Dragi colegi, Dragi colegi începem cu ședința noastră. Comenzamos con la, con la reunión. Începem cu rezultatele întâlnirii din această dimineață. Vă rog, dragi colegi, să faceți liniște. Începem, deci, ședința noastră din această dimineață și, în primul rând, voi propune o schimbare pe ordine de zi. Ieri, după masă, punctul 6 de pe ordine de zi nu s-a putut uh, dezbate. Era vorba de pregătirea revizuirii postelectorale pentru CFM-ul 2014-2020, pentru că raportoarea nu era prezentă. Prin urmare, punctul 6 este trecut uh, pe ultimul punct al ordinii de zi de astăzi. Și în lista de voturi includem amendamentul de uh, includere a perspectivei de gen, care nu era pe ordinea de zi, dar uh, aveți lista de voturi. Nu vreau decât să vă anunț că se include și acest vot. Trecem atunci direct la voturi. Toată lumea are cartela de vot. Comenzamos eh, con el informe de implementación. Începem cu implementarea directivei 2011 din 5 aprilie privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protecția victimelor dintr-o perspectivă de gen. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 8 pentru, nu, este caduc, spune președinta. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 94 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49 este o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu care e rezultatul, așa că vom face o verificare electronică. La 99 s-a deschis votul. Da, era destul de clar, n-am văzut eu bine în sală, deci se adoptă. Libe 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dragi colegi, dacă puteți să ridicați mâna, mi-ar fi tare util, ca să vă văd mai bine, pentru că aproape nimeni nu ridică mâna, vă rog. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107, trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică pentru a doua parte. S-a deschis votul. Da, nu mi-aș fi dat seama chiar de rezultatul ăsta. Se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Domnul Tarabela dorește să facem o verificare la a treia parte. Foarte bine, o facem. S-a deschis votul pentru a treia parte. Domnule Tarabela, am văzut mai bine eu decât dumneavoastră. Președinta fără microfon, mă scuzați. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. Dacă nu ridicați mâna, atunci verificăm de fiecare dată. La 108. Se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 109. 109 să deschizi votul. Se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 22, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. La amendamentul 130 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 se retrage. 135 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. La 135 s-a deschis votul. Avem o persoană care nu a votat, acum da. Se adoptă. 136 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 s-a retras, 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 este caduc. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare pentru a doua parte la 172, s-a deschis votul. Se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Nu-mi dau seama, vom face o verificare la 176, prima parte. Se respinge. A doua parte e caduc atunci. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri. Nu îmi dau seama deloc astăzi cum merge votul. Vom face o verificare și la 183 să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Da. E foarte strâns votul. E greu de văzut care e rezultatul. 185 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 186 pentru, vom face o verificare la 185. S-a deschis votul. S-a respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. La 188 s-a deschis votul. Se adoptă. Libe 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, nu, mă scuzați, a doua parte este caducă pentru că s-a adoptat 194. Trecem atunci la alineatul 30. Este caduc și acesta. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, nu, este caducă, nu, nu este caducă, deci 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 este caduc, 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 33 pentru, împotrivă. Vom face o verificare atunci la 207, dacă doriți. S-a deschis votul. Se respinge. Libe 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva. Vă rog din suflet să ridicați mâna. Da, mulțumesc. E mult mai bine așa. O să vă invit aici la prezidiu ca să vedeți și dumneavoastră care e diferența. Deci compromisul 16 pentru, împotrivă. Abțineri, Vom face o verificare electronică. Se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 nu mi-e clar, așa că vom face o verificare. La 237 s-a deschis votul. Aprobada. Se adoptă. Liber 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 47 pentru,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 se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la 9, s-a deschis votul.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 abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cincizeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, cred. Mm, cred că marea majoritate s-a obținut, așa că uh, trecem acum la 97. Da, se pare că se adoptă. Cu un vot diferență. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum libe, expunerea de motive A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. G, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. H, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la votul asupra rezoluției. Votul final. S-a deschis votul. Pues aprobado por 26. Se adoptă cu 26 de voturi pentru, niciunul împotrivă și 6 abțineri. Doamnă Bilder, felicitări!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 Venga, că tenemos una mañana. Continuăm, că avem multe voturi în această dimineață. Trecem acum la raportul doamnei Arena. Sărăcia, o perspectivă de gen. Începem cu votul. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 107. Se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare la compromisul 2. Da, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare pentru prima parte la 145. Se respinge. A doua parte, la 145, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146, 47 și 48, identice pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu, vom face o verificare la cele trei amendamente, deci 146, 7, 8. Se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare electronică. La 173 s-a deschis votul. Se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 13 pentru, nu, mă scuzați, spune președinta, 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la compromisul 8. Se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 10 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 a fost retras, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 20 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 3, în trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, Abțineri. să adoptăm 239 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. 245 a fost retras, 247 pentru, împotriva, abțineri. Da, vom face o verificare la 247. Cred că se respinge, dar mai bine să verificăm. Se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă. Vă rog, încă o dată, știu că e neplăcut, că avem multe voturi, dar vă rog să ridicați mâna pentru că altfel nu pot să văd. Facem o verificare la compromisul 18. Sau dacă vreți, pot să inventez rezultatul. Se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultura 30 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultură 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cultură 31, acesta este acoperit deja. Cultură 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultură 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultură 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru,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 Da, se respinge. Nu. Nu, mă scuzați, se adoptă, spune președinta. 14 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 15 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot uh, cu apel nominal. S-a deschis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri. Doamna Arena, felicitări! Bueno, vamos a continua. Haideți să mergem mai departe. Următorul raport este vorba despre combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE. Doamna Birder este raportor. Începem votul. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 7. Un amendament oral este încorporat în text. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Pe părți, prima parte, cine este pentru? Haideți să verificăm, da, sigur, verificăm electronic. Verificăm electronic amendamentul 9. se respinge. 10 pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic 12. Se respinge. 13 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Avem aici un amendament oral. Da, am, am, în aliniatul inițial se votează pe două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17, mă scuzați, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge 25 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 26 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 27 pe două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Optsprezece, votăm ca adăugire, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se deschide votul electronic pentru votul final. Y queda aprobado por 26. Se adoptă cu 26 de voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări doamnei raportor. ¿Te apetece ponerte un ratito? Bueno, pues pasamos al... Trecem mai departe la raportul doamnei Estaras privind implementarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Începem acum votul. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Intervenții din sală. Fără microfon. Avem o problemă cu interpretarea în limba suedeză. S-a rezolvat? Da? Foarte bine. Deci, 34. Vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Vreți să verificăm 59? La 59 estamos. 59? Rechazada. Se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60 pentru. Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 60 electronic. Așa, ja nie mam tłumaczenia. Sorry. I don't have translate. Din sală se face o intervenție. Este o problemă cu interpretarea. Estábamos comprobando la enmienda 60. Que... Verificăm electronic amendamentul 60, care se adoptă. Trecem la compromisul 6 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 63 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 64 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 65 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 82 pentru Împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. But they say that 69, uh, where the 69 amendment? No, no, this was, uh, this was the previous list. Uh, ah. En la, la enmienda 69 está... La 69 era, era inclus acest amendament în compromisul numărul 4, amendamentul 69. Da? Și acum unde am ajuns? La 70. Pues, enmienda 70. La amendamentul 70. 70. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, am dat 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Cu un amendament oral care a fost incorporat în text. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pe două părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 Haideți să verificăm electronic numărul 17. Se deschide votul. I este aprobată. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 24 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Votăm final. Vot electronic. Se deschide votul. Y queda aprobado por... Se adoptă cu 30 de voturi pentru, 1 împotrivă și nicio abținere. Felicitări, domnei raportor! Trecem mai departe la votul raportului doamnei Dăncilă, reprezentarea lucrătorilor la nivelul Consiliului de Administrație în Europa. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Compromisul 4. Aprobado. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă rog, ridicați bine mâna. Nu se ridică mâna cum trebuie. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 Se adoptă. 3. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Votăm final. Vot electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se adoptă cu 17 pentru 12 voturi împotrivă o abținere. Felicitări doamnei Dăncilă! Trecem mai departe la votul raportului doamnei Blinkeviciute, activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului European de Ajustare la Globalizare între 2007 și 2014. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pe părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic compromisul 1. Aprobat. Se adoptă. Trecem la amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, se deschide votul electronic. y queda aprobado por... Se adoptă cu 28 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Felicitări doamnei raportor! bien, fenomenal. La maratona. Y pasamos Trecem la ultimul vot.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 Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea și informarea de către președinția neerlandeză privind ultima reuniune a Consiliului EPSCO la 11.45. Deci facem o pauză până atunci și vă rog foarte mult să vă întoarceți la 12 fără un sfert pentru restul ședinței noastre. Vamos, vamos a reanudar. Dragi colegi, reluăm ședința. După ce am terminat voturile, continuăm cu dezbaterea. Avem aici prezentă președinția Consiliului, președinția olandeză, care a fost invitată de către comisia noastră pentru a fi informați în legătură cu ultima reuniune a Consiliului față de strategia Comisiei Europene pentru Egalitatea de Gen și în ceea ce privește uh, lista de acțiuni pentru grupul LGTBI. Documentele au fost prezentate la întâlnirea EBSCO pentru ocupare și afaceri sociale însă nu s-a ajuns la un acord la nivelul Consiliului și din acest motiv am dorit să adresăm această invitație președinției, care îi mulțumim pentru participarea la această dezbatere, tocmai pentru a vedea cum au mers dezbaterile cu acea ocazie și ce se întâmplă, care este starea actuală a lucrurilor pentru a avea o ulterioară dezbatere. Așa că dau cuvântul domnului Kinga, care este reprezentant al președinției olandeze a UE, pentru a avea după aceea o dezbatere în cadrul comisiei. Vă rog. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și Parlamentul European, mai devreme, în 2015, un grup de miniștri care se ocupă de egalitatea de gen din 21 de state membre făcut un apel ferm adresat domnului comisar Iurova să prezinte o nouă strategie în materie de calitate de gen înainte de sfârșitul anului respectiv. La ședința EPSCO din decembrie, pe 7 decembrie 2015, Comisia în fine și-a prezentat noua strategie în materie de egalitate de gen pentru perioada 2016-2019 ca document de lucru pentru personal în continuare strategie în materie de egalitate de gen pentru perioada 2010-2015. La aceeași reuniune, multe state membre și-au exprimat dezamăgirea în legătură cu statutul documentului și au cerut o actualizare sub forma unei comunicări. După părerea lor, acest este un semnal că egalitatea de gen sau egalitatea între femei și bărbați nu se mai bucură de prioritate la Comisia Europeană. La același Consiliu de Miniștri EPSCO de pe 7 decembrie, Comisia și-a prezentat lista de acțiuni a Uniunii Europene pentru a promova egalitatea de gen în materie de LGBTI. Comisia a prezentat ambiția de a avea noi concluziile Consiliului în legătură cu egalitatea de gen și a explora posibilitățile de a avea sprijin politic din partea statelor membre pentru lista de acțiuni EU-LGBTI. În declarația triului privind egalitatea de gen, realizată în declarația privind egalitatea de gen a triului semnată împreună cu Slovacia și Malta. Țările de jos au propus statelor membre proiect de concluziile Consiliului în legătură cu egalitatea de gen și drepturile LGBTI. Combinând ambele chestiuni, președinția a sperat să realizeze trei obiective mai întâi să confirme angajamentul politic din partea statelor membre în legătură cu ambele inițiative ale Comisiei, în al doilea rând să trimită un mesaj ferm în legătură cu nevoia de a intensifica eforturile de promovare a egalității și, în al treilea rând, să asigure sprijinul tuturor statelor membre în legătură cu ambele chestiuni. Pe parcursul discuțiilor la grupul de lucru, majoritatea statelor membre au sprijinit abordarea de a transmite un mesaj ferm în legătură cu ambele subiecte și sprijin pentru a prezenta ambele texte ca pachet. În cele din urmă, un stat membru a obiectat și, prin urmare, președinția a tras concluzia că nu s-a realizat niciun acord. Președinția, desigur, e dezamăgită în legătură cu rezultatul. Pe de altă parte, 27 de state membre au sprijinit în mod public concluziile Consiliului în legătură cu drepturile LGBTI, un semnal puternic în sine. Președinția se așteaptă să prezinte concluziile ale președinției la Consiliul din iunie în legătură cu ambele subiecte și o să se asigure că mesajele preconizate de egalitate de gen și egalitate LGBTI <clears throat> vor fi reflectate adecvat. Și asta era. Mulțumesc. Mulțumim frumos, domnule Kinga, pentru această prezentare. Dumneavoastră sunteți uh, foarte conștienți de faptul că um, comisia noastră a acordat o importanță deosebită pentru viitoarea strategie de egalitate de gen, care va veni din partea comisiei. Am avut deja dezbateri uh, pe această temă, chiar și la plenară. Am adoptat și o rezoluție tocmai în uh, aceeași direcție pe care ați promovat-o și dumneavoastră din partea președinției pentru a avea o adevărată susținere politică pentru această strategie de egalitate de gen și nu pentru o inițiativă așa cum a prezentat-o Comisia ca și document de lucru. Deci importanța nu revine doar titlului dat acestui document, ci problema se pune dacă este un document de lucru sau o adevărată strategie. O strategie trebuie să fie adoptată de către colegiul de comisari și, așa cum ați spus și dumneavoastră, înseamnă și un angajament politic pentru întreaga comisie uh, pentru a, a promova această chestiune. De aceea, guvernele și statele membre care au susținut această inițiativă sunt foarte importante și sper ca și Comisia Europeană să țină cont de acest lucru. În legătură cu cealaltă chestiune pe care ați dezbătut-o cu această ocazie, și anume drepturile colectivului LGBTI, este o temă la care am făcut referință în foarte multe rapoarte de la Comisia noastră. Eu cunosc foarte bine procedura în ceea ce privește deciziile luate la nivelul Consiliului. E nevoie de unanimitate de multe ori, dar pe de altă parte ar trebui să ne gândim cum se întâmplă de anumite dezbateri sunt pur și simplu bloga, blocate din cauza poziției unui singur stat membru, așa cum ne-ați spus și dumneavoastră. Și nu știu dacă există posibilitatea de a modifica această procedură în vreun fel pentru a relua inițiativa și pentru a avea o schimbare de poziție pentru guvernul care a blocat decizia în această situație, însă oricum vrem să vă transmitem îngrijorarea noastră. Suntem îngrijorați pentru că inițiative importante sunt blocate la Consiliu, inițiative care sunt absolut necesare pentru a promova în Europa care trebuie să uh, promoveze politici nu doar în domeniul economic, ci și în domeniul drepturilor omului. Pentru că dacă vorbim de uh, colectivul LGTBI, e vorba aici de drepturi fundamentale. Europa se bazează pe valori care au fost uh, însușite de toată lumea, dorim să promovăm valori de justiție și egalitate și pentru mine acțiuni de acest gen pur și simplu nu și-au locul în cadrul valorilor fundamentale ale UE și după această primă prezentare, în calitate de președinte a Comisiei, declar acum deschisă dezbaterea și vă rog să vă înscrieți la doarea de cuvânt, dacă doriți. În primul rând, în numele grupurilor politice, doamna Legrip, vă rog. Oui, euh, merci, madame. Mulțumesc, doamna președinte. Mai mult decât niște întrebări concrete, aș vrea să fac niște observații și poate la sfârșitul observațiilor să formulez totuși o întrebare. Mai întâi doream să spun și am mai avut ocazia să spunem acest lucru că în ce privește statutul formal al documentului pe care ni l-a prezentat uh, doamna comisar uh, Jurova, în fine, nu numele sau personal, ci numele Comisiei Europene în legătură cu angajamentele strategice. Grupul PP <clears throat> ne-a făcut un cazus belli în legătură cu statutul formal al documentului, strategii, comunicare cu privire la o strategie, document de lucru sau altceva. Mi s-a părut că erau niște ciondenel <clears throat> semantice, ca să spun așa, în legătură cu care, deși am ascultat ce au spus diverse grupuri politice și doamna președintă, că nu era de mare interes să insistăm prea mult. Cel mai important e, de fapt, să avansăm, să facem propuneri reale, concrete, să fim pragmatici eficace, să facem tot ce putem și plecând de la o constatare că strategia anterioară nu a dat toate roadele fecunde și suculente pe care le așteptăm de la ea, să încercăm totuși să avansăm poate pe altă cale, dar cu un spirit metodic, precis, concret, pragmatic. Acestea fiind spuse, tocmai în lumina acestui pragmatism și a cerinței de eficacitate că <clears throat> privim modul în care se fac sau nu se fac lucrurile. În legătură cu unele subiecte importante pentru grupul nostru politic și pe care le împărtășim și sunt conștientă ca priorități cu alte grupuri politice, chestiunea luptei împotriva violențelor, împotriva femeilor și a accesului la Convenția de la Istanbul, aderarea la această convenție. Salutăm toate demersurile care sunt pe cale să fie făcute și aplicate pentru aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul, semnarea Convenției, în primul rând, și toate elementele, instituțiile, Consiliul și Comisia să sprijine și să fie hotărâte să sprijine acest progres care mi se pare esențial și va avea un efect de contaminare favorabil pentru toate statele membre ale Uniunii Europene care încă n-au căzut de cuvință să n-au considerat de cuvință să semneze sau care au semnat să nu și ratifice Convenția de Istanbul și e un subiect în legătură cu care recunoaștem că s-au făcut progrese în ce privește instituțiile europene. În legătură cu alte subiecte, de exemplu, proiectul de directivă legată de un mai mare număr de femei în consiliile de administrație din marile întreprinderi cotate la bursă. Regretăm și grupul PP nu e singurul care <clears throat> regretă limbajul și cerem imediat ca toate părțile implicate și toți actorii să facă mai mult decât uh, maximul posibil pentru a îmbunătăți situația. Știm care sunt dificultățile, dar e un dosar uh, care pentru noi a devenit emblematic în legătură cu un demers strategic în favoarea unei mai mari responsabilități acordată femeilor în organele de conducere. Și un alt subiect în legătură cu care grupul PP e foarte preocupat și atent la tot ce poate să fie ca propunere nouă, o cale nouă de acțiune pentru a încerca cu adevărat să acționăm în ce privește gender pension gap, diferențele uh, de quantum de pensie între genuri și poate uh, întâi uh, să facem un diagnostic mai detaliat, mai amănunțit și apoi să vedem ce putem face în Uniunea Europeană, să propunem și aici căi de acțiune precise și concrete, pragmatice. Iată ce doream să spun în acest moment și cred că și alți membri ai grupului meu vor lua și ei cuvântul. Mulțumesc. Muchas gracias, señora Alegría, en nombre del grupo ALDE. Mulțumesc și acum în numele grupului ALDE, doamna Becerra. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să spun că sunt absolut de acord cu toate comentariile pe care le-ați făcut dumneavoastră de la prezidiu. Avem un acord de plecare foarte important din punctul de vedere al egalității de gen, acesta fiind un drept fundamental pe marginea cărora, a căruia ne bazăm acțiunea noastră la nivel european. În numele grupului liberal vreau să mulțumesc pentru eforturile făcute de președinție pentru acest acord. Faptul că 27 din 28 de state membre au ajuns la un acord la acest punct reprezintă deja o reușită. Însă, pe de altă parte, vorbim aici de Ungaria, despre acel stat membru care a respins și a blocat cu refuzul său această decizie, Ungaria, care Este o țară în legătură cu care ne-am manifestat uh, în mod constant aici la Parlamentul European pentru că nu își îndeplinește obligațiile la nivel european, deci nu respectă angajamentele uh, pe care le ia un stat atunci când dorește să uh, adere la Uniunea Europeană. Deci, uh, dacă Ungaria nu poate fi de acord cu această listă de acțiuni pentru a face progrese în acest domeniu, atunci cred că ar trebui să ne gândim cu foarte mare seriozitate la această problemă, pentru că e vorba aici de măsuri, de acțiuni pe care le-a propus Comisia ca și obiective în decembrie 2015 cu obiective stabilite pentru 2016-2019. E vorba de o listă la care s-a ajuns după consultări cu Parlamentul European, cu societatea civilă și statele membre. Și, bineînțeles, ținând cont de datele uh, colectate în urma studiilor făcute de Agenția pentru Drepturi Fundamentale. E vorba aici de un adevărat angajament, de o listă de acțiuni care nu reprezintă un capriciu venind din partea Comisiei, ci este o listă foarte bine elaborată după un adevărat consens la care s-a ajuns. Din 2008 așteptăm ca la nivelul Consiliului să se analizeze propunerea Comisiei pentru a avea o directivă pentru egalitatea de gen. E adevărat că această directivă uh, se referă și la discriminarea în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii, la posibilitatea de a nu discrimina din motive religioase, um, uh, handicap, uh, motive religioase și așa mai departe. E vorba aici de avantaje sociale, educație și acces la bunuri și servicii sociale, incluzând aici și uh, o locuință. E adevărat că există alte aspecte care nu sunt incluse în această propunere de antidiscriminare. E vorba de persoanele transgender care nu sunt uh, incluse, însă, în concluzie, aș spune că într-un domeniu atât de esențial cum este egalitatea de gen, deci uh, promovarea articolului 2 din Carta Drepturilor Fundamentale, egalitatea din toate punctele de vedere, deci într-un domeniu atât de important, trebuie să ne dăm seama că această lipsă de acord se bazează pe lipsa de voință a unui stat membru și asta din motive foarte clare, pentru că, practic, drepturile fundamentale nu sunt respectate la ei acasă. Deci, sarcina președinției olandeze, în acest sens, um, cred că a fost una foarte grea și eforturile au fost foarte mari. S-a vorbit și despre directiva uh, referitoare la femeile în Consiliul de Administrație și aș vrea să obținem un răspuns scris la întrebarea adresată pe această temă uh, direct președinției. Răspunsul pe care l-am primit arată că președinția olandeză uh, analizează posibilitatea de a aborda această problemă în uh, mandatul său și uh, dacă situația s-a schimbat din decembrie 2015 până acum, uh, dorește să intervină cu anumite acțiuni. De ce vreau să-mi precizați dacă s-a schimbat sau nu situația și de ce Consiliul uh, nu a identificat acele state membre unde situația s-a schimbat și una din țările uh, unde în principiu nu se dorea să se implementeze această directivă era tocmai Olanda. Deci dacă ne puteți da precizări în acest sens. În încheiere, aș mai preciza că există o altă temă care mi se pare esențială pentru sfârșitul mandatului dumneavoastră. E vorba aici de uh, continuitatea la acest dosar pentru următoarele președinții, deci uh, Slovacia și Malta. Este esențial pentru noi pentru că s-au făcut multe eforturi, s-au făcut multe progrese și e bine ca ele să continue și pe viitor în ceea ce privește felul în care numim lucrurile. Și acest aspect este esențial, pentru că cuvintele sunt foarte importante, trebuie să le alegem bine și cred că există un acord majoritar pentru a avea o strategie europeană și cred că trebuie să o numim strategie europeană, nu document de lucru. Mulțumesc, doamnă Besera, și acum în numele GUE, doamna Björk. Eh, först och främst tack för att ni är här idag från, från ordförandeskapet. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Hmm, mulțumesc uh, invitatului nostru că a venit. E important să avem un dialog și e important ca și Consiliul și președinția să aibă această responsabilitate de a veni, de a se întâlni cu noi și triul de președinții, declarația pe care a semnat-o, e important să fiți împreună să promovăm activitatea legată de șansele egale, dar e ceva ce aș putea spune și anume că nu se întâmplă nimic la nivelul Uniunii Europene în legătură cu egalitatea. E un dezastru. Femeile văd că nu avansează nimic. Nu se face nimic în ce privește concediul uh, de maternitate sau concediul uh, de părinți în Suedia. <clears throat> Nici la noi nu s-au făcut mari schimbări. Unele lucruri care ar fi atât de favorabile în directiva pentru femei, dar singurul lucru de care se lovesc oamenii acum este că vrem să avem sute de femei în Consiliul de Administrație. Salutăm declarația Comisiei și intenția exprimată de Consiliu Nu suntem <clears throat> mulțumiți de faptul că Ungaria, un singur stat membru, a reușit să blocheze totul. Întrebarea mea este, ce intenție aveți ca să se obțină concluzii în luna iunie? Nu trebuie oare să adaptați textul și să combateți aceste atitudini uh, neprietenoase față de femei la Consiliu. Ce se întâmplă cu strategia în materie de egalitate de gen? Desigur că e o mare diferență între un document de lucru pentru angajații comisiei și un document strategic care să dea orientări politice în legătură cu ce ar trebui să combată. Cred că acestea sunt puncte de vedere împărtășite și în afara Parlamentului European și consider că există o atitudine de aroganță macho Consiliul cere, Parlamentul cere și acești oameni de la comisie stau acolo cu brațele încrucișate și spun nu, nu ne batem noi capul cu așa ceva. Cred că e îngrozitor. Va trebui să vedem ce putem face împreună, să vedem dacă ne putem asigura că această situație avansează și să avem o strategie, dar trebuie să ne mișcăm rapid. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum în numele verzilor, doamna Redke. Thanks a lot, Madam Chair. And... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc uh, pentru organizarea acestui dialog. <clears throat> Ca să fiu cinstită, aș merge mai departe chiar decât colega mea de la GUE. Cred că nu e doar un blocaj în ce privește drepturile fundamentale Uniunii Europene, ci se dă chiar înapoi. Nu doar că toate lucrurile menționate legate de strategia de egalitate de gen, directiva orizontală, directiva privind concediul de maternitate și femeile în Consiliul de Administrație, nu doar că nu avansăm, ci suntem supuși unui atac orchestrat în Uniunea Europeană în legătură cu aceste subiecte. Și îmi pare rău să vă spun că sunt cam dezamăgită de reacția din partea instituțiilor europene la acest atac. Eu aveam mai speranțe când colega dumneavoastră, doamna Busemarc, a venit la comisia noastră la începutul președinției și aveam chiar speranțe reale că vom avansa nu doar în legătură cu chestiuni de egalitate de gen, ci și, sau cel puțin, în materie de LGBTI. Am avut impresia atunci că era o prioritate mare pentru președinția olandeză, iar acum ne confruntăm cu o situație în care partea adversă, de fapt un singur stat membru, blochează orice progres, orice mișcare. Și noi ce facem? Nu avem decât niște concluzii ale președinției. Îmi pare foarte rău, dar eu cred că ar trebui să ne gândim la o strategie, cum să uh, schimbăm lucrurile. Pentru mine e important de știut ce eforturi faceți pentru a ajunge totuși la niște concluzii ale Consiliului în legătură cu acest subiect foarte, foarte important. Se dă din nou un precedent și iar cedăm și până la urmă nu doar că nu avansăm, ci o să renunțăm la niște chestiuni fundamentale legate de drepturile omului în Uniunea Europeană și aș vrea să văd ceva din partea președinției olandeze, dar și cum am putea noi să sprijinim, să schimbăm lucrurile. Nu să stăm, să așteptăm și în iunie ne trezim că nu putem să avem decât niște concluzii ale președinției, pentru că se dă din nou un exemplu prost, adică iar cedăm la ceva care este central și important pentru Uniunea Europeană. Deci Sper să ne dați amănunte ce idei mai aveți și ce putem face noi la această comisie care sprijină ferm egalitatea de gen și chestiuni legate LGBTI, cum vă putem sprijini? Mulțumesc. Și acum, în încheierea dezbaterii, doamna Beseril, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc în primul rând Consiliului pentru prezența dumneavoastră aici în cadrul uh, dialogului uh, cu comisia noastră. Ca uh, și ceilalți colegi și ca și coordonatora grupului meu politic care a luat cuvântul înaintea mea, vreau să mă refer la documente importante, cum ar fi, de exemplu, Convenția de la Istanbul, suntem uh, cu toții într-un grup uh, aici la Parlamentul European care luptă împotriva violenței de gen și dorim să promovăm uh, astfel de acțiuni pentru că ele reprezintă o prioritate pentru mulți dintre noi. De asemenea, diferența salarială, problema reprezentării femeilor nu doar la nivel politic, ci și în, la nivelul managementului, în poziții de decizie, așa numită inițiativă Women on Board. Există și o altă directivă care acum a fost uh, blocată, cea referitoare la concedul de maternitate, o altă temă care ne îngrijorează foarte mult. Însă, problematica cu care mă ocup uh, cel mai mult aici la Parlamentul European este cea referitoare la victime. Și Una din uh, prioritățile noastre este aceea de a susține victimele, victime de orice fel, uh, uh, într-una din primele întâlniri pe care le-am avut cu președinția olandeză, de altfel, am organizat o astfel de întâlnire cu tot felul de categorii de victime. Vorbim acum și despre implementarea directivei de susținere și de măsuri de protecție pentru victimele delictelor și cred că există aici un pachet uh, important de măsuri referitoare la violența împotriva femeilor. Este important să vedem care este sensibilitatea Consiliului față de această temă, pentru ca această directivă să fie uh, urmată și de Ordinul European pentru Protecția Victimelor, pentru care am fost raportor și care uh, va fi și el implementat în curând. Cred că trebuie să acordăm prioritate tuturor acelor aspecte care au de-a face cu traficul de ființe umane. 80% din aceste persoane afectate sunt fete și femei, motivul principal fiind cel al exploatării sexuale, motiv pentru care am votat și raportul doamnei Bauer în legătură cu implementarea acestei legisla acțiuni legislative. Mi-aș dori ca Consiliul să se implice mai mult pentru a vedea cum are loc această exploatare sexuală, pentru că aici la Parlament e o temă oarecum tabu, aceea prostituției, a exploatării sexuale. Se spune de multe ori că e vorba aici de principiul subsidiarității, dar cred că de multe ori e vorba pur și simplu de exploatare sexuală. Deci cred că ar trebui să dezbatem mai mult această temă și să ne luăm un angajament mai clar față de victimele traficului de ființe umane. Cred că am spus tot ce aveam de spus. Vă mulțumesc. Muchas gracias, señora Jiménez Becerril. Y ahora... Mulțumesc, doamna Jiménez Becerril. Și după această prezentare, după toate aceste întrebări și comentarii care au fost făcute de către deputatele din sală, vreau să dau cuvântul domnului Kinga pentru a răspunde la întrebări. Vă rog. Thank you. Thank you very much, um, Madam Chair. Uh, we Mulțumesc, doamnă președinte. Președinte, suntem de acord cu îngrijorările dumneavoastră în ceea ce privește unele proceduri de vot din, de la Consiliu, care ar putea să blocheze progresul. Ceea ce privește remarcele colegului de la PPE, indiferent de natura comunicărilor, documentelor și așa mai departe, este foarte important să se înregistreze progres, concret. Apoi, în ceea ce privește violența împotriva femeilor, președinția se ocupă de acest dosar, nu precupețește niciun efort. Mulți dintre dumneavoastră ați adresat întrebări în ceea ce privește prezența femeilor uh, în consiliile de administrație, întrebări adresate de PPE și de alte. și și de ALDE și nu numai, noi suntem doar intermediarii, intermediarul cinstit și vreau să vă spun asta foarte clar. Odată ce um, ne dăm seama că lucrurile se schimbă în statele membre, vom uh, duce mai departe acest dosar. Nu am primit încă aceste semnale, dar dacă se va întâmpla acest lucru, bineînțeles, vom îl vom duce mai departe acest dosar, fiindcă noi suntem intermediarul în această acțiune. S-a vorbit uh, despre diferența, discrepanța pensiilor în funcție de gen. Acest subiect nu ține de semestrul european. E foarte bine că, că intră acolo, dar uh, că se, se adresează acest subiect acolo, dar statele membre sunt cele care trebuie să ia măsuri aici. Apoi, în ceea ce privește uh, remarcele adresate de ALDE. Vreau să le mulțumesc pentru sprijinul acordat în ceea ce privește dosarul egalitatea din afara sferei câmpului muncii. Am încercat să avansăm și aici. Și în ceea ce privește cooperarea cu Slovacia și Malta, studiați declarațiile grupului tripartit pentru a vedea care sunt intențiile noastre uh, de, de președinții, e vorba de grupul tripartit de președinții, pentru a vedea care sunt intențiile noastre și cum va fi subiectul preluat de președințiile, de președinția viitoare. Apoi, uh, colegul de la GUE a avut o solicitare în ceea ce privește concediul de paternitate. Comisia încă pregătește propunerea în acest sens și sperăm că până la finele acestui an va fi gata. S-au adresat multe întrebări despre intențiile președinției față de concluziile în ceea ce privește LGBTI și egalitate. Bineînțeles, uh, noi am fost foarte ambițioși. Încă de la început, majoritatea statelor membre au fost de acord că ar trebui să fie vorba despre un pachet. Și așa cum am spus în prezentare, noi acum pregătim concluziile președinției pentru Consiliul European din iunie și împărtășim uh, ambițiile din această cameră. Noi am dori să să se păstreze acest context și la politic la nivelul politic cel mai înalt, uh, unde să, cu statele membre vizate, bineînțeles, pentru a vedea dacă nu cumva putem soluționa situația și să ajungem la un rezultat. Asta este era scopul nostru inițial. E foarte bine că uh, ne sprijiniți, ne sprijiniți în acest demers și și dumneavoastră ne întrebați și dumneavoastră întrebați ce putem să facem noi în Comisia FEM, eu zic că puteți să încercați să influențați guvernele vizate. Verzii au făcut observații uh, în acest sens și ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin uh, în ceea ce privește menținerea structurii pachetului și vreau să vă mulțumesc în egală măsură pentru întrebările adresate, pentru observațiile făcute, care arată cât de implicați sunteți în ceea ce privește aceste subiecte extrem de importante. Și o să duc mai departe acest mesaj de sprijin pentru președinția noastră și vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Bueno, pues, eh, por supuesto, finalizamos. În încheiere vrem să vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această dezbatere și vom vedea ce fel de acțiuni putem promova din partea comisiei noastre pentru a debloca situația în ceea ce privește drepturile uh, grupului LGTBI. Suntem conștienți de faptul că marja de manevră pe care o are acest Parlament este destul de limitată, însă faptul că există un mesaj politic clar în acest sens, cred că ar fi uh, important pentru a susține poziția președinției. Așa că ne vom gândi la posibilitățile de care dispunem pentru a avea o acțiune clară înainte de viitoarea întâlnire a Consiliului pe această temă. Vă mulțumesc pentru atenție, se suspendă acum ședința și vom relua lucrările împreună cu doamna comisar Jurova la orele 15.